Welcome, friends. We'll... Bun venit, dragi prieteni, începem reuniunea noastră. Și începem prin a vă spune că An agenda can we adopt and work according... A fost distribuită ordinea de zi. Putem să o adoptăm. Avem interpretare în toate limbile, cu excepția maltezei, croatei și galezei. ce privește punctele 3, 4 și 5 ale ordinii de zi, avem o dezbatere comună și începem cu Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale, CDFOP. Facem o analiză în comun ale amendamentelor la propunerea înaintată în legătură cu această agenție. Deci începem cu CDFOP și dau cuvântul raportoarei doamna Ann Sander. Mulțumesc, doamna președintă, stimați colegi. Aș dori să vă amintesc că pe 23 august 2016 Comisia Europeană a publicat o propunere privind noul regulament pentru înființarea CDFOP, Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale și cu un dublu obiectiv de a armoniza anumite dispoziții ale regulamentului actual uh, vis-a-vis -vis de aceste agenții descentralizate, uh, stabilind și uh, o adaptare a misiunii acestei agenții. În cadrul dezbaterii de astăzi doresc să ne gândim la eh, cele 121 de amendamente care au fost înaintate pe marginea acestei propuneri. Printre aceste amendamente nu am identificat probleme care să devină insurmontabile, deci eh, ca atare propunerea Comisiei Europene putem să o considerăm că a fost suficient de echilibrată și cred că vom putea împreună să eh, parcurgem aceste amendamente pentru ca acest proiect de raport să poată să se impună. Mulțumesc și raportorilor din umbră, am colaborat foarte bine, mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuțiile lor în procesul de depunere a amendamentelor. Dacă intrăm în unele detalii din conținutul amendamentelor, cred că avem puncte de vedere convergente. În primul rând, în ce privește importanța unei coordonări strânse între cele ă, trei agenții ca să nu existe redundanțe și în același timp să putem crea sinergii. Și eh, în ce privește Consiliul de Administrație al agenției, eh, vor trebui să fie invitați la eh, această întâlnire pentru că va trebui să fie prezenți cei de la CDFOP, cei de la Eurofan și cei de la OSHAP. Iar în ce privește convergența, de asemenea, trebuie să ne gândim la obiectivul uh, agențiilor. ce fapt trebuie să uh, contribuie uh, la uh, susținerea activității Comisiei Europene în domeniul dezvoltării formării profesionale, să susțină instituțiile Uniunii Europene și uh, actorii uh, din acest domeniu pe plan național, o colaborare cu guvernele și cu partenerii sociali. De asemenea, există convergență, din punctul meu de vedere, în ce privește repartizarea rolurilor între consiliile de administrație și directori. Pentru că trebuie ca să acordăm rolul principal Consiliului de Administrație pentru guvernanța strategiei agenției, iar directorul trebuie să fie cel care garantează gestionarea cotidiană și uh, administrarea activității agenției în relație cu uh, personalul agenției și uh, dacă dorește să aibă posibilitatea din interiorul personalului să numească un director adjunct. Deci, puterea uh, numirii uh, trebuie să fie, din acest punct de vedere, la nivelul directorului și nu al Consiliului de Administrație. De asemenea, un element de consens cele, uh, se referă la uh, legăturile pe care agenția poate să le stabilească în cooperarea uh, la Bruxelles cu diversele instituții, uh, Comisia Europeană um, stabilea din acest punct de vedere posibilități și de legătură cu diversele state membre. După aceea, în ce privește serviciile de traduceri, noi dorim să acordăm agenției posibilitatea să recurgă și la alte servicii de traduceri, nu doar la cele care servesc organismele Uniunii Europene. Din acest punct de vedere, acordăm o mai mare flexibilitate agenției CDFOP. Iar, de asemenea, urmează să discutăm în legătură cu uh, unele amendamente care uh, poate se abat mai mult de la linia generală în ce privește mijloacele financiare și resursele umane, dar de asemenea în ce privește compunerea Consiliului de Administrație. În încheiere aș spune, doamna președintă, v-aș aminti că doresc să putem colabora foarte bine cu colegii mei, raportorii din umbră, uh, în ce privește activitatea CDFOP, dar de asemenea uh, și uh, în ce privește activitatea celorlalte agenții, pentru că noi de fapt ne-am dorit să găsim o poziție comună și amintesc tuturor că vă stau la dispoziție și sunt convinsă că vom ajunge la rezultate bune. Mulțumesc foarte mult. Chiar dacă ordinea de zi demonstrează că aceste uh, trei uh, agenții ar trebui să fie discutate în cadrul unei dezbateri comune. Am înțeles că raportorii au, ar prefera să tratăm uh, separat cele trei uh, dosare. Deci sunteți de acord. Uh, îi vom invita atunci pe raportorii din umbră să se refere întâi la CDFOP. Asta înseamnă că Trecem la raportorii din umbră. Îi dau cuvântul domnului Pavel din partea grupului ESHIDE. Mulțumesc, doamna președintă. Aș dori să mulțumesc raportoarei pentru liniile directoare principale și aș dori de asemenea să menționez că uh, această natură tripartită demonstrează o abordare comună în ce privește colaborarea cu partenerii sociali, ceea ce este important pentru găsirea unor soluții durabile. Trebuie însă ca obiectivele agenției să nu uh, fie supradimensionate. Rolul CDFOP ar fi să contribuie la configurarea formării profesionale, uh, să țină de politicile privind competențele profesionale pe plan european. Trebuie ca din acest punct de vedere să fie dezvoltate politici între nivelul european și planul național. Și în ce privește schimbările uh, bugetare, ele nu trebuie să diminueze capacitatea de activitate uh, CDFOP. Deci, uh, noi vom fi de acord cu modificările care vor duce până la urmă la permiterea unei activități independente iar principalii actori implicați ar trebui să poată să participe la decizii și uh, în ce privește supunerea uh, atenției uh, Consiliului de Administrație al modificărilor, sper să fie acceptate. Am dorit de asemenea să susținem până la urmă numirea unui director adjunct care să fie ales din uh, interiorul personalului agenției și care să fie aprobat de către uh, Consiliul de Administrație. De asemenea, să fie respectat un procentaj uh, al reprezentării femeilor în Consiliul de Administrație și în legătură cu serviciile de traducere. Eu cred că se poate recurge într-adevăr nu doar la serviciile uh, care uh, în clipa de față activează în uh, favoarea instituțiilor europene, ci să existe flexibilitate pentru a recurge și la servicii externe de traducere. Aștept cu interes colaborarea. Thank you. Uh, then I'll go to... Mulțumesc. Îi dau cuvântul doamnei Sitanska. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Înainte de toate, aș dori să mulțumesc raportorului pentru prezentarea documentului și pentru sinteza făcută. Și eh, așa cum s-a afirmat deja, propunerile făcute de către comisie au fost echilibrate, deci vom putea lucra pe marginea acestui pachet eh, avansând foarte repede. În ce privește amendamentele, ne-am concentrat pe o mai strânsă colaborare între agenții și ehm, pe necesitatea de a nu exista suprapuneri în eh, ce privește activitatea celor trei agenții. CDFOP este agenția pentru dezvoltarea formării profesionale și trebuie să stimuleze învățământul profesional și să Uh, faciliteze până la urmă crearea de forță de muncă adecvată pentru necesarul pe piața muncii. Trebuie să avem un schimb de bune practici, să monitorizăm uh, activitatea care poate să ducă la o uh, dezvoltare a activității CDFOP. În clipa de față, ne aflăm uh, înaintea unor uh, audieri publice um, referitoare la activitatea CDFOP. Încă nu cunoaștem rezultatele uh, nici audierilor, nici consultărilor publice. Va trebui să așteptăm până în luna iulie, până când vom cunoaște rezultatele, dar sunt convinsă că aceste rezultate vor putea de asemenea să determine activitatea noastră în direcția cea bună. Mulțumesc foarte mult. Ei, Marian Harkin nu este prezentă. Dorește cineva să vorbească în numele grupului ALDE? Se pare că nu. Asta înseamnă că trecem la grupul GUE NGL, dar nici aici raportoarea... Ba da, mă scuzați. Da, acum vă văd. Vă rog, aveți cuvântul, doamna Cuneva. Nu v-am văzut în primul moment. Mulțumesc mult, Simplu timpul Prin aceste amendamente încerc să completez uh, documentul foarte bun în raportare și încercăm să clarificăm mai bine care este importanța acestui centru, fără ca să existe suprapuneri cu alte organisme similare. Mă gândesc, de exemplu, la Institutul European pentru îmbunătățirea condițiilor de eh, viață, Fundația Europeană pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă Eurofund sau EU eh, OSHA, Agenția Europeană pentru Securitate, Sănătate, Muncă. Deci eu consider că în uh, eh, lucrurile acestui centru există o valoare adăugată, de exemplu, uh, organismul pentru uh, asigurările de muncă, uh, Uh, acest centru contribuie la formare, e o activitate foarte importantă și atunci trebuie ajutat nu doar de către Comisia Europeană, ci și de către celelalte instituții europene și de către statele membre. Și tocmai de aceea, la fel ca alți colegi, propun să existe și un reprezentant al Parlamentului European în Consiliul de Administrație, dar și în Consiliul Executiv. Parlamentul European ar fi uh, un aliat prețios și trebuie informat în legătură cu programul de uh, lucru al centrului. Noi trebuie să participăm mai activ și la procesul de luare de decizii al acestui Consiliu Executiv printr-un post de vicepreședinte și apoi în ce privește transparența lucrărilor centrului, aceasta trebuie garantată și tocmai din acest motiv uh, aș solicita uh, membrilor de Consiliul de Administrație să-și uh, transparentizeze interesele ca nu cumva să apară un conflict de interese. Deci uh, trebuie să sprijinim acest centru nu doar în ce privește punerea în aplicare a politicilor, ci și în fazele precedente, anterioare, iar uh, CDFOP-ul trebuie să poată realiza programe de calitate care sunt foarte importante în uh, ideea de a elimina uh, carențele din politicile noastre. Am uh, depus o serie de amendamente care cred eu că s-au bucurat și de susținerea altor colegi și uh, Uh, care sunt menite să uh, impulsioneze punerea în practică a unor acțiuni specifice din partea CDFOP, sigur, în conformitate cu jurisprudența Curții Europene și a normelor europene. Deci, CDFOP-ul trebuie să poată dispune întotdeauna de măsuri și resurse uh, financiare și umane adecvate pentru a-și putea realiza misiunile și uh, în ce privește eficacitatea sa, trebuie să aibă și un birou aici la Bruxelles și nu în alt oraș în afară de uh, sediul său. Așadar, împreună cu alți colegi, cred că ne aflăm pe aceeași lungime de undă și împreună cu ceilalți raportori din umbră și cu raportoarea, cred că vom obține un rezultat foarte bun care va contribui la o mai bună funcționare a centrului. Mulțumesc! Thank you, madam. Mulțumim, doamnă Cuneva. Și acum are cuvântul Jane Lambert. Thank you, Chair. My apologies for my late... Mulțumesc, doamnă președinte, și uh, vă rog să mă scuzați că am sosit mai târziu, că mă ocup de toate cele trei agenții, deci practic voi face un comentariu transversal, pentru că este o abordare relativ comună Mai întâi, uh, aș avea un comentariu în ce privește implicarea Parlamentului European în activitatea agențiilor. Cred că trebuie să ne gândim cu atenție la acest aspect, pentru că atunci când am examinat acordul interinstituțional privitor la agenții, s-a spus că Parlamentul European este autoritatea bugetară și autoritatea de control bugetar pentru agenții. De aceea, reprezentat în Consiliu în, într-un mod formal, dar asta ă, este potențial o situație de conflict de interese, deci trebuie să ne gândim cu atenție la acest aspect. Dar ă, am putea avea experți numiți din partea Parlamentului European, așa cum avem și acum, atunci cred că situația ar fi diferită, dar trebuie să fie foarte clar rolul acestora, pentru că s-au evit uh, întrebări în legătură cu rolul acestora, inclusiv la nivel bugetar, cine le plătește impozitele și în, uh, la nivel mai general acum în legătură cu agențiile, uh, E clar că el trebuie să își furnizeze consilierea și experiența nu doar către comisie, ci și alte instituții trebuie să beneficieze de ea și am și depus amendamente în acest sens, am depus amendamente pentru a proteja uh, și a spori independența agențiilor uh, din punct de vedere bugetar, dar și în ce privește munca acestora. De asemenea, am depus amendamente în ce privește echipul de gen în agenții. Poate uh, găsim o formulare mai bună. Oricum ne interesează acest aspect și trebuie să promovăm mai multe egalitate de gen și în la comisie și curtea de conturi și așa mai departe, chiar și în propria noastră instituție. Bun, vom susține și măsuri care Uh, conferă o bază structurală mai clară pentru sinergiile pe care le dorim. Uh, apoi uh, e bine să nu există suprapuneri cu alte amendamente în ce privește rolul de observator sau alt rol de acest gen. Apoi am depus anumite amendamente pentru a încerca să clarificăm situația în legătură cu membrii Consiliului de Administrație, de câte ori poate fi renoit mandatul acestora. Acum se spune renuit. Noi am propus o singură dată să fie renuit. să vedem, trebuie să clarificăm lucrurile. Am depus și amendamente de natură mai tehnică în legătură cu aspectele procedurale în ce privește suspendarea directorului, dacă se ajunge la așa ceva. Și deci avem uh, un număr de amendamente mai tehnice în legătură cu structura de management, și cele în legătură cu încercarea de a proteja independența acestor organisme și în ce privește bugetul am depus amendamente uh, pentru a avea un control proporțional al bugetului. S-a spus uh, că agențiile fac subiectul, uh, fac obiectul aceleași fel de control ca cele care sunt supuse autorități care beneficiază de un buget Uh, mult mai uh, important. Deci trebuie să ținem cont de aspectul proporțional. Asta nu înseamnă sigur că lăsăm agențiile fără control. Însă, trebuie să ne asigurăm că totuși uh, cel mai mare volum de timp agențiile îl consacră rolului pentru care au fost create și nu muncii pur administrative. Mulțumesc! Thank you. Uh... Mulțumesc. Acum din partea NF. Mara Bizotto e raportul din umbră. Vedem cine o înlocuiește, domnul Marta. Take the other one on your right side, perhaps. Oui, merci, okay. Madame le Président. Mulțumesc, doamna președintă. E un subiect foarte important, acesta al reorganizării eventuale al celor trei agenții. Să n-am depus amendamente și vă voi spune și de ce. Voi relua ce s-a explicat deja la o reuniune anterioară sunt cuvinte cu care sunt de acord toți deputații, că aceste agenții fac foarte bune analize și foarte bune rapoarte, însă totuși se tot spune că aceste agenții nu sunt exploatate de, de plin. Apoi s-a notat că adesea aceste agenții, în aceste agenții nu se știe cine comandă, nu se știe exact care e structura, consiliile de administrație sunt supraîncărcate, apoi punctul 3 s-a mai spus că aceste agenții în mod normal ar fi dedicate formării profesionale sau condițiilor de viață și de muncă și de sănătate, dar de fapt aceste agenții sunt mai degrabă agenții de comunicare în slujba integrării Uniunii Europene. Practic, noi considerăm, și nu doar noi, că în legătură cu aceste trei agenții sunt uh, două care sunt în plus. Una ar fi de ajuns ca să facă toată munca asta dacă ar fi într-adevăr o muncă eficientă. Însă, bun, acestea fiind spuse, îmi permit uh, totuși să felicit pe doamna Sanders pentru munca sa. Uh, doamna raportare, cum a și spus adineauri, practic spune că totuși sunt multe probleme în funcționarea acestor agenții. Deci, deși ne-am depus amendamente, noi vom fi foarte atenți la amendamentele depuse de ceilalți și la propunerile făcute. Mulțumesc! Thank you. That means that the floor... is... bun, mulțumesc. Acum cine mai dorește să ia cuvântul? Deci în legătură cu CDFOP, nu celelalte agenții. Mm, se pare că nimeni nu mai dorește să ia cuvântul, poate doamna Pacula, din partea Comisiei Europene, Direcția Generală pentru Ocupare. Please, you take the floor. Thank you, Chair. Yes, not Miss Pacula, but... Da, nu e doamna Pacula, ci domnul Mas. Mulțumesc, oricum. Uh, uh, which are... Câteva comentarii, dar tot referitoare la cele trei agenții Poate vom reveni la aceste chestiuni la care s-a referit deja de la raportare. Mă voi concentra doar la cât, asupra câteva puncte. Poate, în primul rând, rolul Consiliului de Administrație și al directorului în ce privește gestionarea personalului, cum uh, s-a spus uh, mai înainte. În propunere se prevede că gestionarea personalului o face directorul în mod uh, obișnuit și cred că toată lumea e de acord ce se prevede în propuneri și, de asemenea, și în abordarea comună, e să ne asigurăm că există posibilitatea ca uh, această putere să fie luată din mâinile directului și văd că multe amendamente și propun așa ceva. Și doamna Lambert a, invitat, a indicat, mă scuzați, că a prevăzut o procedură specifică pentru un caz uh, particular de acest gen și asta și spune propunerea Comisiei. O procedură prin care dacă există o problemă cu uh, gestionarea obișnuită a staffului de către director, uh, Consiliul de Administrație poate retrage această competență. Deci asta este abordarea comună care se aplică în general în toate instituțiile europene și în toate agențiile nou înființate și pentru, uh, se aplică și celor pentru care este revizuit regulamentul de funcționare. Așadar, apoi în legătură cu uh, serviciile de traducere, centru de traducție, cum se spune în limba franceză, Așa are exact rolul de a fi în slujba organelor și a agențiilor europene și atunci uh, există acolo și controlul necesar al calității traducerilor în cazul în care aceste servicii ar fi externalizate nu dacă s-ar uh, submina rolul centrului, ci din punct de vedere al eficienței costurilor, asta ar însemna ca uh, chiar agențiile să efectueze control de calitate pentru toate cele 23 de limbi oficiale și, după cum știți, resursele acestor agenții sunt foarte limitate. Uh, mă opresc aici pentru moment. Mulțumesc! Thank you. Then we'll proceed. Mulțumim și trecem la următorul organism. Okay, uh, the rapporteur perhaps wants... Însă nu înainte de a da cuvântul raportoarei pentru a încheia discuția privitoare ce de fapt aș dori să mulțumesc colegilor pentru propunerile făcute și să le spun că acum uh, vom pleca și ne vom folosi și de la comentariile tocmai auzite și vom lucra la o variantă de compromis. Mulțumesc uh, tuturor! Thank you. Then we proceed. Mulțumim și acum trecem la Eurofound, Fundația Europeană pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă. Da? Are cuvântul domnul Ciambon. Muchas gracias, <clears throat> señora presidenta. Muchas gracias querido. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc, dragi colegi. Sigur că la început e bine să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră. I a los que uh, han și celor, tuturor celor care au colaborat uh, cu amendamentele lor care au îmbunătățit textul și au fost foarte constructive. Eu sunt uh, foarte optimist, văd că sunt multe puncte în uh, care s-a ajuns la un acord, de exemplu, a îmbunătăți operativitatea, a îmbunătăți funcțiile fundației, uh, orientarea strategică și legătura cu clienții, care sunt atât instituțiile parlamentare, cât și organismele naționale sau cele ale societății civile care pot beneficia de excelenta uh, muncă și recunoscută muncă a Eurofund. Deci sunt multe puncte de acord, după cum spuneam, cooperarea cu celelalte uh, organisme tripartite e clar uh, și cu organismele internaționale că este o foarte bună imagine Eurofundul a Uniunii Europene în aspectele tehnice, în aspectele de cercetare, sigur, relațiile cu OCDE, cu celelalte organisme internaționale, desigur. Și încerca de a evita suprapuneri. Deci aici uh, uh, voi încerca chiar să îmbunătățesc uh, propunerile mele datorită amendamentelor. Au, sunt mici probleme sau dezbateri pe care le mai putem aborda și mm, care ne vor ajuta să înțelegem mai bine lucrurile. De exemplu, mm, funcția de director adjunct Cred că există o majoritate uh, și și eu sunt de acord uh, care spune că trebuie să existe pentru că un organism care are circa 100 de angajați uh, care are o muncă complexă de făcut pentru un colectiv de 450 de milioane de cetățeni, 500 de milioane de cetățeni, poate fără probleme să aibă un post de director adjunct. Există și cazuri de absență, de vacanță, au existat în trecut. Și e clar că trebuie să existe această funcție. Apoi, sigur, putem negocia și uh, îmbunătăți textul în ce privește funcțiile uh, uh, directorului adjunct până la poziția sa subalternă față de director care este responsabilul final și în ce privește numirea sa Sigur, trebuie respecta criteriul profesionalității, operativității, pentru că e unicul aspect în care au existat precedente foarte negative. Nu știu dacă e întâmplător sau nu. De aceea am și cerut să fac acest, acest raport. Eu am fost candidat și am uh, ajuns în finală și era vorba de înlocuirea unui director adjunct, acesta a decedat și am fost eu candidat, în, am ajuns în finală pentru funcția de suplinitor al uh, directorului adjunct. Și directoarea generală pentru uh, uh, pentru uh, ocuparea comisiei, la numit Raif Cauntan, pot să-i spun pe nume, s-a declarat uh, nul și ne-a venit concursul pentru că se dorea numirea unui domn din Finlanda. Rezultatul a fost că s-a ajuns în instanță. Directorul și directorul adjunct au ajuns la proces și trebuie să evităm aceste astfel, astfel de precedente, trebuie să profesionalizăm lucrurile și trebuie să avem un sistem de numire și de selecție profesional, profesionist, pentru că este o funcție care nu trebuie să dispară, dar să profesionalizăm lucrurile. Alte probleme da, biroul Bruxelles trebuie este ceva elementar, trebuie să existe așa ceva. Berlinul nu e așa departe, deci există și funcționează acolo un birou. Eu cred că ar fi ceva util. Apoi, în ce privește relațiile cu Parlamentul European, că putem, ca să putem noi să monitorizăm lucrurile. Sigur, e un instrument, o agenție europeană. Acum, până la ce nivel, acum trebuie să găsim aici un acord, pentru că clientul, în acest caz e Parlamentul, Parlamentul e unul din clienți. Acum, chiar clientul să fie și în Consiliul de Administrație, să fie, nu cumva ar fi prea mult implicat în gestionare și orientările strategice ale uh, ale fundației, deci nu știu, aici sunt dubii, dar probabil că vom ajunge și aici la un acord. Că toți ne dorim ca această fundație care funcționează foarte bine deja și e prestigioasă să funcționeze și mai bine. Și marea mea obsesie, și văd că mă sprijină mulți colegi, e faptul că această agenție nu este exploatată la potențialul maxim vedem cum uh, facem lucrurile în practică, dar trebuie întotdeauna să ne gândim, baza de date, ce s-a făcut până acum, deci să nu externalizăm uh, activitățile, nu, să utilizăm la maxim uh, potențialul agenției, pardon, al fundației. Sunt convins că vom ajunge la un acord și în acest sens. Și apoi, poate punctul cel mai controversat, în fine, ar fi aceste amendamente privitoare la echilibru de gen. Eu n-aș vrea ca ăsta să fie punctul contundent. Să nu discutăm aici acest subiect. Eu aș vrea să fie o agenție doar cu femei și nu s-ar reclama nicio cotă masculină. Dar nu cred că ar trebui să fie vreo problemă, că Parlamentul deja a făcut-o, de exemplu, pentru vicepreședinții Parlamentului. Putem reproduce acest lucru aici. Cred că nu e nicio problemă. Deci noi trebuie să avem o... Nu trebuie să avem aici o dezbatere în legătură cu câți bărbați sau femei să fie. Nu, e o dezbatere privitoare la cum să fie mai eficientă această fundație. Dar nu cred că vor fi probleme nici aici. Acum există un punct, dar nu cred că ar bloca uh, lucrurile, dar există un punct, și anume Ideea am Consiliul de Administrație să reflecte o idee naționalistă a acestui organism, adică pentru 100 de angajați să fie reprezentați uh, cei din toate statele membre. Pentru OIM sunt 58 de membri, vă reamintesc. Acum, într-un organism european trebuie să fie întotdeauna, chiar absolut și întotdeauna toate statele membre să, să fie reprezentate în fiecare Consiliu de Administrație al fiecărui organism. Mie nu mi-a explicat nimeni logica acestei prevederi, nici din punct de vedere european. Ar, am putea inventa un sistem de rotație. Nu știu, subiectul e deschis, vreau să vorbesc cu toată lumea, că vreau să aud toate argumentele, dar nu mi se pare că Bine, dacă ne dorim mai multă eficiență, dacă ne dorim mai mult caracter european, dacă ne dorim o mai bună imagine, mai mult prestigiu, eu știu că, și, și dacă asta e o chestiune doar de bani, știu că nu sunt mult mai mulți bani anul acesta, dar nu uh, mi se explică de ce e necesară reprezentarea tuturor statelor membre. A, da, sigur, rămân uh, la dispoziția dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru colaborare. Vă mulțumesc că uh, și vă promit că vom continua să fim activi și să lucrăm la amendamente și în negocierile cu toate grupurile politice. Mulțumesc! Thank you. Uh... Mulțumesc! Doamna Șoiderova nu este aici, dar dar este înlocuită de doamna Ribeiro. Ribeiro. Eu înlocuiesc pe doamna Șoidorova și de aceea voi vorbi în limba engleză. Ea salută propunerea Comisiei Europene, care are două obiective principale, ceea ce privește sarcinile agenției și abordarea comună. Nu vrea să se aplice asupra structurilor administrative, însă vrea să păstreze structura tripartită și anume același număr de membri ai Consiliului de Administrație. A propus următoarele modificări împreună cu raportorii PPE, ceea ce privește celelalte două, CDFOP și EU-OSHA, și anume, agenția nu trebuie să asiste doar Comisia, ci și alte instituții UE și actorii naționali, Consiliul de Administrație, trebuie să se ocupe de orientările strategice. Uh, directorul executiv trebuie să se ocupe de obiectivele uh, agenției și trebuie să fie cea care numește membrii. Celelalte două agenții tripartite ar trebui să aibă statut de observator. Coordonatorii fiecărui grup trebuie să informeze membrii cu privire la întâlnirile de la nivelul executiv. Se va stabili un singur ofițer de legătură la Bruxelles și, în cele din urmă, agenția va trebui să poată mm, beneficia de traducere externă. Mulțumesc. Acum, Javi López. Muchas gracias, presidenta. Mulțumesc, doamnă președinte. Câteva considerații de ordin general, eu cred că vom ajunge la un acord cu raportorul, vom avea o majoritate în plen și vom putea discuta amendamentele, nu e nicio problemă. Amendamentele grupului nostru se concentrează mai ales asupra valorizării uh, muncii agenției și naturii tripartite acestea ce privește gestionarea și dezvoltarea muncii sale. Dar observăm că Sigur, există preocupări comune cu multe uh, grupuri uh, și cu raportorul. Poate principalul punct de divergență uh, sunt amendamentele care doresc reducerea numărului de reprezentanți în Consiliul de Administrație al Eurofund. Punctul nostru de vedere este că nu trebuie să scadă numărul membrilor Consiliului de Administrație. Noi dorim să menținem gradul de reprezentativitate a statelor membre în uh, munca Eurofund cu principal obiectiv de a avea un uh, loc de muncă comună, un canal de informații, de utilizare a agenției, nu doar de către Uniunea Europeană, ci și din partea statelor membre. Cred că nici una din cele trei părți care își compun agenția, deci guvernele naționale, întreprinzătorii, sindicatele, nu și-a dorit așa ceva și Comisia și Consiliul nu cred că doresc așa ceva. Însă, oricum, uh, vom uh, avea discuții, vom analiza amendamentele, posibilitățile de reducere a costurilor asociate. Aici uh, nu cred că putea compensa lipsa de diversitate și de cunoaștere a realităților socioeconomice foarte diferite care, cu formula actuală, ar fi reprezentate în Consiliul de Administrație. După cum spuneam, mm, cred că în general există un consens în legătură cu majoritatea amendamentelor. Mai, sunt, mai e de muncă unele aspecte, oricum, activitatea Eurofund, eh, marea majoritate a grupurilor noastre spune că este foarte pozitivă. Sigur, trebuie să fie mai eficientă eh, munca celor trei agenții și valoarea lor, să aibă o mai mare coordonare, o mai bună cooperare cu alte organisme internaționale, Parlamentul trebuie să colaboreze și să participe mai mult, apoi să existe resursele suficiente foarte important, să se garanteze independența, să se consolideze mm, în funcția de director general în ce privește gestionarea de zi cu zi agenției. Mulțumesc. Domnul Gherike nu este aici. Poate că domnul McIntyre îl înlocuiește. Nu, nu este nimeni de la ECR. Atunci dau cuvântul lui Lynn Boylan de la grupul GUE. Nu? Nimeni nu reprezintă acest grup. Ato- apoi Gene Lambert. Rog. Da, eu sunt raportor din umbră pentru toți trei. E, e vorba de o coerență a politicilor aici. Câteva aspecte au fost menționate legate de agenția Dublin, ceea ce privește Uh, mărimea comitetului director, suntem mulțumiți că agenția triper, tripartită păstrează acest statut de agenție cu mai mulți membri și credem că este important ca toate statele membre să fie implicate, având în vedere că activitatea agenției agenția afectează uh, toate statele. Ceea ce privește birourile suplimentare, știind că există un birou la Bruxelles, știm că e valoroasă activitatea acestuia, dar suntem de părere că ar trebui să rămână singurul birou. Dacă există însă argumente în favoarea altor birouri, ar trebui să le ascultăm. În principiu, au fost trimiteri la agenția Dublin, care nu care menționează aspecte care nu se aplică în cazul acestor birouri. Apoi aș da cuvântul domnului Gheriche. De la FDD, Laura Agea. Grazie al Mr. Chambon. Laura Agea, mulțumesc, mulțumesc doamna președinte, mulțumim domnului Ciambon pentru propunere munca noastră, cred eu, că trebuie să se concentreze, și asta și propun prin amendamentele mele, așadar să se concentreze asupra unor obiective principale, și anume reducerea costurilor, mai multă transparență și raționalizarea activității agenției. Tocmai pentru că e important să subliniem atât aspectul dialogului social, cât și al promovării ocupării. Și în lumina faptului că Eurofund colaborează și practic are agenție comună cu agențiile fapt și EU OSHA, e important să raționalizăm această muncă în trei, astfel încât să nu există suprapuneri. Deci, trebuie îmbunătățită sinergia, evitând suprapunerile mandatelor, obiectivelor și ale activităților nu doar între aceste trei agenții, dar și în legătură cu ce face Comisia. Și în plus, trebuie să ținem cont de faptul că sunt și alte organizații, atât naționale cât și internaționale, care furnizează analize și date în ce privește aspectele economice, de ocupare, de exemplu OIM, decese și atunci trebuie să optimizăm rezultatul ca să creăm o rețea între toate aceste entități, organisme, astfel încât munca lor să fie integrată, dar să nu existe suprapunere. Un alt punct, cred eu, foarte important și pe care l-am introdus în amendamentele mele e uh, cel legat de calendarul activităților Eurofund. În rolul de a uh, dezvolta și a uh, crea condițiile pentru a ajuta celelalte organisme și instituțiile Uniunii Europene, Eurofund trebuie să accelereze propria activitate pentru a o menține sincronizată cu cea, celelalte instituții interesate, mai ales comisiile competente ale Parlamentului European. Adesea rapoartele nu pot ajunge la timp și atunci nu e foarte util uh, să, inclusiv pentru comisia noastră, să dispunem de rapoartele Eurofund uh, doar după ce am închis uh, un anumit dosar sau altul. Și, în plus, mai ales după vizita și delegația noastră la Dublin, Trebuie și să modernizăm, să ducem la zi, în mod constant, mijloacele de anchetă, cu obiectivul de a dispune un eșantion de interlocutori din ce în ce mai vast și mai reprezentativ posibil. Astăzi suntem în epoca internet, uh, a rețelei și trebuie să utilizăm aceste noi instrumente în mod mai eficient poate să constituie un avantaj uh, această modernizare față de modul de sondare tradițional pe care îl utilizează încă și astăzi Eurofundul. Și acum uh, haideți să trecem la propunerile mm, mai problematice și care, în legătură cu care poate nu vom ajunge la un acord cu alți raportori. Eu am cerut ca reprezentanții guvernelor să fie redus la un număr de maxim 9 față de astăzi, unde fiecare stat membru are un delegat. Aceeași reducere trebuie aplicată și în ce privește reprezentanții organizațiilor lucrătorilor cu o redistribuire rotativă a rolurilor odată la 2 ani și în, exact în ordinea președinților Consiliului eh, Uniunii Europene, reducând de la 3 la 2 reprezentanții Comisiei și prevăzând și prezența doi experți independenți numiți la propunerea Parlamentului European. Membrii Consiliului de Administrație, în plus, trebuie să fie numiți doar după ce au semnat o declarație în care să specifice eh, pe propria onoare că nu au conflicte de interese. E necesar asta pentru a eh, garanta mai multă transparență. Sigur că cele spuse de domnul Șambon în legătură cu propria sa experiență e, sunt, ne, ne oferă un exemplu clar al practicilor din trecut. Apoi, membrii supleanți trebuie redus mandatul lor de la 4 la 2 ani și apoi locul le va fi luat de un alt membru pentru a garanta o reprezentare echilibrată și alternativă pentru fiecare stat membru, având ca prioritate apărarea intereselor generale ale Uniunii și ale Eurofund cu un echilibru uh, permanent între statele membre. Mulțumesc. Thank you. Uh... Mulțumesc, domnul Marta. Aveți cuvântul? Merci, Madame le Président. Mulțumesc, doamna președintă. Voi avea o intervenție foarte scurtă. Și intervenția mea se referă la cele trei agenții. <coughs> Da, acum uh, cuvântul celorlalți delegați pentru dezbatere, dacă vor să intervină raportorii din umbră. Comisia, domnul Mes, poate că vrea să adauge ceva de la DG Employment. Mulțumesc, domnul, doamnă președinte. Aș vrea să reiterez uh, aspectele legate de rolul comitetului director, ceea ce privește gestiunea personalului și, de asemenea, utilizarea serviciilor de traducere. Vreau să folosesc prilejul pentru a mulțumi Comisiei Ampl și raportorilor, raportorilor din umbră, pentru eforturile lor de a îmbunătăți uh, și de a simplifica cele trei propuneri. Comisia a înaintat o propunere pachet, nu numai având în vedere natura celor trei agenții, ci și pentru că majoritatea prevederilor sunt comune celor trei agenții tripartite și de asemenea sunt uh, în aliniate abordării comune propuse de Parlament, uh, Comisie, în 2012. Pentru noi este important să vedem această aliniere între textul final, care ar putea fi uh, convenit pentru cele trei agenții. Ce aș mai vrea să spun uh, cu acest prilej? Reprezentativitatea uh, sau reprezentarea Parlamentului European în Comitetul Director Abordarea comună prevede într-adevăr o posibilitate de a exista această reprezentare. Acolo unde se poate, un membru ar putea fi desemnat de Parlamentul European și s-a întâmplat asta de pildă în anumite cazuri are în anumite foruri din agenție când a fost nevoie de o reprezentare a Parlamentului și s-a vorbit și despre argumentele în favoarea desemnării unui membru sau altul în uh, comitetul director. Dar mă voi opri aici și vom vorbi altădată despre aceste lucruri. Mulțumesc. Trecem acum la raportor. Yes, madam. Very... Da, mulțumesc. A fost o discuție foarte lungă. Vă mulțumesc foarte mult. Voi continua activitatea într-o atmosferă foarte optimistă, așa cum s-a auzit și mai devreme. Mulțumesc. Se pare că există similitudine aici între cei doi. Costumul și cravata, cred. Dar acum dau cuvântul domnului Oaci. Aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, în calitate de raportor, ceea ce privește Agenția pentru Securitate și Sănătatea Locului de Muncă, voi fi succint pentru că multe întrebări au fost deja puse de colegii mei și se referă, s-au referit deja la această agenție. Împreună cu cei doi colegi am uh, colaborat pentru a căuta o abordare comună pe cele trei dosare. Având în vedere că există totuși caracteristici individuale pentru cele trei agenții. Avem această structură tripartită care se regăsește în obiectivele și în componența comitetelor directoare. Sunt de acord cu ideea că dimensiunea tripartită este inevitabilă tocmai pentru a se furniza informații coerente cu privire la situația din toate statele membre. Astfel se permite agențiilor să se răspândească exemple de bune practici și să fie acoperiți toți lucrătorii din Uniunea Europeană, dar și firmele. Sunt de acord și cu anumite modificări eh, propuse de comisie. E vorba despre relația cu celelalte agenții, mai ales Eurofound și CDFOP. De asemenea, instrumentele cu privire la combaterea conflictelor și a fraudelor. Aici trebuie lămurite anumite prevederi și, de asemenea, trebuie să ne aplecăm asupra nevoii de a evita redundanțele. E important dacă ne gândim că există presiuni la modul general de a se cheltui eficient banii contribuabilului. Uh, am uh, preluat amendamentele colegilor uh, cu plăcere. E clar că s-au aplicat asupra multor probleme. Anumite subiecte au fost luate în calcul. Obiectivele, cooperarea cu state terțe și organizații internaționale, strategia informațională, posibile conflicte de interes, componența și datele de numire la care se numesc membrii comitetului director. M-am uh, bucurat că am, uh, v-am ascultat astăzi și aștept cu nerăbdare o colaborare bună cu dumneavoastră. Mulțumesc și celorlalți doi raportori care se ocupă de celelalte două agenții. Cred că activitatea va fi foarte bună și se vor atinge standardele cele mai bune în ceea ce privește condițiile de lucru, sănătatea locului de muncă. Avem nevoie de un regulament foarte bun financiar care să contribuie la îndeplinirea obiectivelor. Și la final vreau să vă mulțumesc tuturor, mai ales doamnei Ana Anesanda și domnului Șambon pentru cooperarea concretă și fructoasă. Mulțumesc și raportorilor din umbră și tuturor colegilor care au contribuit la îmbunătățirea raportului. Mulțumesc! Mulțumesc! Asta înseamnă că putem trece la raportorii din umbră. Domnul Becker are cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să-mi exprim uh, satisfacția deplină cu privire la cooperarea reușită pe aceste trei dosare. S-a ajuns la un consens larg și pe conținut și la modul general. Prin uh, statutul de observator uh, am ajuns la un consens cu privire la acest statut și avem câteva dorințe de modificare cu privire la propunerea Comisiei și avem o direcție în acest sens pe care o urmărim, iar asta uh, face din colaborare unde mers mai bun. Este uh, aici un aspect unde vreau să dau trei exemple. Uh, pe de o parte, ne dorim ca rolul directorului executiv uh, la OSHA să nu acestui director să nu îi se sustragă posibilitatea de a numi agenții personali, de personal, deci cei care se ocupă de uh, personal. Mi se pare de la sine înțeles ca uh, directorul executiv să aibă o astfel de sarcină și competență ceea ce privește uh, punerea în aplicare a bugetului de asemenea. Apoi sunt de părere că este suficient un biroul de la Bruxelles, nu avem nevoie de o rețea europeană. La un amănunt se resimte nevoia de a putea apela la servicii de traducere. Și asta trebuie să intre în uh, răspunderea financiară a unui comitet sau a unui director executiv. De asemenea, luarea în calcul a micro-întreprinderilor și a IMM-urilor atunci când se redactează programele la nivel de agenție. Și sper că vom ajunge aici la un rezultat comun și bun. Încă o dată mulțumesc raportorilor, celor din umbră și tuturor colegilor care au contribuit. Mulțumesc acum domnul Christensen. Mulțumesc doamna președinte. Mulțumesc pentru activitatea raportorului. Dacă mă uit la amendamentele depuse, sunt încrezător că vom ajunge la un compromis larg. Opinia mea este că trebuie să întărim dimensiunea de parteneriat a agențiilor pentru că au o activitate importantă și pe care trebuie să o ducă la bun sfârșit, în mod eficient. Sunt o serie de amendamente pe care le aștept cu nerăbdare și ultima recomandare este pentru cele două agenții și secretariatul să aibă o colaborare strânsă pentru a găsi o abordare comună cu Eurofan și CDFOP. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Renate Weber nu este prezentă. Doamna Bermeio. Jean Lambert a plecat. FDD nu și-a anunțat niciun reprezentant și de la NF domnul Martin nu este prezent. Acum aș putea da cuvântul comisiei, domnul Mas, dacă are de făcut vreun comentariu. Mulțumesc, domnul președinte. Ceea ce privește centrul de traduceri, am explicat raționamentul, de ce există acest centru și din ce, de ce este cea mai bună soluție din punct de vedere financiar. Vreau să folosesc acest ultim prilej pentru a sublinia încă o dată importanța pe care o vedem noi când vine, vine, când vine vorba de uh, abordarea comună și structura instituțională. De ce există această gestiunea personalului? E clar că managementul de zi cu zi uh, îi revine directorului executiv. Și este prevăzut acest lucru în abordarea comună, se regăsește și în propunerile noastre. Însă, în situațiile speciale, excepționale, în care directorul executiv nu e capabil să își îndeplinească sarcinile, trebuie să existe și o rezervă. Și exact aici directorul, comitetul director poate delega anumite sarcini Eh, unui alt membru cu vechime. Este o practică comună, instituțională, nu numai la nivel de agenție, ci și în alte instituții europene. Și de aceea această practică instituțională a fost păstrată în propunere. Asta nu înseamnă că directorul ar avea alte răspunderi, tot directorul executiv are sarcina de a se ocupa de activitatea de zi cu zi. Dar pentru a fi incluse și cazurile speciale în care directorul executiv nu este capabil să îndeplinească anumite sarcini, atunci trebuie să existe și uh, alte soluții. Dar nu este cazul acum. Uh, bun. Uh, nu vrem să se ajungă în proceduri în instanță, tocmai de aceea uh, vrem să existe posibilitatea ca cei din comitetul director să delege anumite sarcini către alte persoane. De deci, aceea aș invita raportorii și Comisia EMPRE să examineze această structură, această prevedere, pentru că este acordată cu sau aliniată abordării comune. Deci a funcționat foarte bine în alte agenții unde regulamentul s-a revizuit, dar s-a păstrat rolul directorului executiv așa cum era el gândit inițial. Mulțumesc! Eu, uh... Mulțumesc! Și asta înseamnă că am parcurs lista vorbitorilor. Adoptarea raportului va fi pe 22 iunie și doresc să le mulțumesc uh, doamnei Anne Sander, domnului Șambon și domnului Hoci pentru activitatea desfășurată. Dacă raportorii doresc să mai intervină în final? Nu. Bun, în cazul acesta putem trece la subiectul următor de pe ordinea de zi, dar uh, avem un uh, avans de 15 minute în activitatea noastră. Oricum însă, Vă propun să trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi. Este vorba despre politicile pentru venitul minim uh, ca mijloc de combatere a sărăciei și dau cuvântul doamnei Agia. Si, grazie, președinte. Eh, mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și tuturor colegilor care și-au adus contribuția la textul meu cu amendamentele lor cu completări uh, la acest uh, raport privitor la politicile de venit minim ca instrument de combatere a sărăciei. Cred că numărul uh, de amendamente demonstrează că astăzi, mai mult ca niciodată, acest subiect este de importanță fundamentală. Nu doar pentru că s-a ajuns la niște niveluri de sărăcie în Europa Uh, care au crescut în mod exponențial și care uh, nu ne permit să îndeplinim obiectivele inițiale ale strategiei europene 2020 privitoare la reducerea sărăciei. Și și pentru că, în plus, problema șomajului e din ce în ce mai importantă, începând de la șomajul tinerilor până, până la șomajul de lungă durată și uh, schimbările prin care va trece ocuparea, prin procesele de robotizare, de industrie 4.0. Deci cred că astăzi e bine să ne punem un semn de întrebare în legătură cu necesitatea de a avea instrumente care să combată sărăcia în plus față de cele uh, care trebuie să fie obiectivele de ocupare, de ce în ce mai importante. E o întrebare de mare importanță azi eu am, uh, am făcut o analiză și am încercat să realizez amendamente de compromis, deci o analiză a amendamentelor și trebuie să recunosc că abordarea mm, colegilor e pozitivă, constructivă. Asta ne arată că există o voință comună în legătură cu un obiectiv important și anume combaterea sărăciei. Sigur că sunt și poziții uh, divergente și puncte de vedere uh, diferite, care pleacă de la realități diferite. Însă, totuși, obiectivul este comun, și anume cel de a rezolva problema sărăciei. În um, reuniunile între raportorii din umbră încercăm să aplanăm aceste divergențe între diferitele poziții și să avem o abordare comună și unitară. nu îmi permit să vă reamintesc și care este obiectivul nostru comun al Parlamentului, al Comisiei pentru Ocupare și anume trebuie să avem un, astăzi un rol puternic noi față de celelalte instituții europene Adesea Parlamentul este lăsat cumva pe plan secund în procesul de codecizie, pentru că adesea Uh, este victima presiunilor Consiliului, nu neapărat ale uh, Comisiei. Și eu cred că uh, a venit cu un document atât de important, într-un moment atât de important, în Uniunea Europeană, va însemna că Parlamentul, cu cât va fi mai unitar și mai decis, va putea face și el presiune asupra celorlalte instituții europene ca să țină cont de poziția Parlamentului. Uh, noi trebuie să alegem, și anume să alegem dacă munca noastră uh, nu e altceva decât uh, o luare de poziție și o indicație care nu are alt efect și nu duce la acțiuni concrete, sau să cerem cu tărie ca și Comisia și și Consiliul să ia de necesitatea de a avea azi o politică cum e cea venitului minim garantat european, cu politici uh, de ocupare eficiente și să facă ceva mai mult decât din acesta decât un simplu document care să rămână pe hârtie. Cred că e de maximă importanță ca angajament pe care noi, raportori și membrii uh, Parlamentului European, trebuie să îl uh, asumăm. Rolul codeciziei e un rol pe care trebuie să-l revendicăm și trebuie să-l afirmăm și atunci ce uh, solicit eu tuturor membrilor comisiei astăzi e să facem așa fel încât acest document atât de important în acești cinci ani de legislatură să fie o cerere la adresa comisiei să se angajeze și să uh, elaboreze o directivă pentru că problema sărăciei nu se rezolvă doar din vorbe. Am văzut că am tot vorbit și am tot discutat până astăzi și am ajuns doar la un singur rezultat, și anume că a crescut numărul săracilor în Europa. Am ajuns la mai mult de 120 de milioane de cetățeni care astăzi trăiesc sub pragul sărăciei în Uniunea Europeană. Eu consider că e necesar ca în mod decis și ferm să luăm atitudine și să facem ceva mai mult. Ca din acest instrument să facem un instrument concret care să ajute pe acei cetățeni care astăzi nu vor de la noi vorbe, ci fapte. Mulțumesc! Thank you. I give the floor to the, one of the... Mulțumesc. Dau cuvântul raportorilor din umbră. Domnul Bach, aveți cuvântul. Ja, <clears throat> vielen Dank, Frau Vorsitzende. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Doresc să mulțumesc întâi eh, doamnei eh, Laura Agea pentru activitatea desfășurată. Cred că um, există deja un pas înainte în ce privește elaborarea amendamentelor de compromis. Dacă ne uităm la strategia 2020, trebuie să recunoaștem că suntem încă departe de atingerea obiectivelor pentru combaterea sărăciei, pentru protejarea oamenilor în fața sărăciei. Iar în ce privește definiția Eurostat privind sărăcia, ea este adesea criticată și, pe de altă parte, este singura definiție de care dispune pe plan european și, de asemenea, obiectivele strategiei 2020 în ce privește reducerea sărăciei se bazează pe această definiție. Crearea de locuri de muncă este, bineînțeles, calea cea mai bună pentru combaterea șomajului și sărăciei, dar uh, venituri, uh, un venit minim poate să fie o posibilitate suplimentară în acest sens, mai ales uh, dacă ne gândim în continuare că rata șomajului este ridicată. Reglementări privind venitul minim sunt importante, inclusiv în ce privește incluziunea socială, respectiv accesul la piața muncii, prin elaborarea de programe din acest punct de vedere sau școlarizări specifice unii uh, cer să existe acest drept uh, fundamental la un venit minim, uh, alții sunt de părere că statele membre trebuie să decidă în legătură cu asta. Majoritatea statelor membre au reglementări privind venitul minim garantat, dar cred că este important să verificăm în ce mod sistemele actuale ar putea fi îmbunătățite. Din punctul meu de vedere, acest lucru este posibil în primul rând prin intermediul semestrului european și tocmai de aceea salut faptul că statele membre în concluziile Consiliului privind uh, raportul de creștere a dezvoltării economice pe anul 2017 au uh, găsit prevederi în acest sens, pentru că sistemele protecției sociale um, și un sprijin adecvat al sporirii venitului trebuie să fie sprijinite și aceste um, sume um, adecvate pentru sporirea venitului și serviciile din acest punct de vedere trebuie să existe și cred că Laura Aghia a subliniat corect că noi prin uh, raportul nostru putem să uh, consolidăm aceste cerințe. Pentru că dacă avem doar un raport de inițiativă care să nu aibă niciun fel de efect, uh, ar fi o activitate irosită. Deci, trebuie să uh, vedem uh, cum putem găsi criterii comune, cine are acces, uh, cât de amplu este fenomenul, cine este um, îndreptățit să solicite o asemenea asistență socială, un asemenea venit. Sunt lucruri care trebuie să fie clarificate. De asemenea, trebuie să vedem cum se rezolvă problema existenței unei directive europene, pentru că din acest punct de vedere se ridică ridică multe probleme. Cum ar trebui să fie formulată o asemenea directivă, care ar fi factorii pe care trebuie să se bazeze directiva și cu siguranță că va merita să discutăm pe marginea acestui subiect. Cred că, per total, statele membre trebuie să creeze uh, posibilitatea ca acest venit uh, minim să se bazeze și pe uh, o măsură de încercare de ocupare a forței de muncă existente pe piață. Mulțumesc foarte mult, domnul Lebach. Îi dau cuvântul domnului Gutierrez. Sí, muchas gracias, presidenta. Mulțumesc, doamnă președinte. Bun, am uh, făcut progrese, deși încă n-am avut uh, prima reuniune a raportorului din umbră, vom avea mâine, însă cred că uh, e loc tur ca să ajungem la un acord privitor la un raport foarte important, pentru că uh, plecăm de la o bază foarte bună, munca raportare pentru că îi mulțumesc și apoi pentru că eu cred că majoritatea grupurilor sunt de acord în ce privește punctul esențial. Trebuie să uh, avem un nou regim de protecție socială pentru, pentru cetățeni, că nu e, de, nu e suficientă protecția socială bazică, de bază, uh, ajutorul de șomaj și e necesar ca în aceste noi împrejurări, că iată, uh, sunt din ce în ce mai mulți cei care suferă consecințele digitalizării, Eh, sunt din ce în ce mai mulți cei exclus social și trebuie să beneficieze de un venit minim. Deci persoanele trebuie să beneficieze de o a doua șansă. E un venit minim, nu e un venit de bază universal, de ce trebuie să stabilim criterii pentru ca să fie realitate acest venit minim, criterii care să permită persoanelor că să vadă că nu se uh, instituie o barieră de intrare, ci se stabilesc niște criterii pentru condițiile de acces la venitul minim. Deci e un echilibru pe care trebuie să-l găsim noi, știind că e un raport de proprie inițiativă, dar trebuie să dăm idei Comisiei Europene și statelor membre. Deci o reglementare excesivă ar produce un efect de respingere, o barieră. Deci, nici uh, imensa majoritatea membrilor acestei comisii, nici uh, uh, cei din mediul social nu ar fi nu, de acord cu așa ceva, dar trebuie să, să fie necesar ca Eh, esa renta minima eh, cei care îndeplinesc condițiile pentru venitul minim să și poată eh, menține atâta timp cât se mențin condițiile care au dus la acordarea acestuia. Deci trebuie să stabilim criterii pentru ca puterile publice, atâta timp cât există condițiile de risc, de excludere socială, și mai ales când există aceste persoane au întreținere minori, deci autoritățile publice, spuneam, nu pot găsi argumente de suficiență a venitului pentru a nu menține venitul minim pentru cei care uh, au nevoie de el cel mai mult. E foarte important să avem o dezbatere ca să vedem ce dorim să facem în Uniunea Europeană. E dezbatere de fond, nu o face cu acest raport, dar e bine să vedem ce se întâmplă. Sunt cei care cred că trebuie să fie o simplă recomandare la adresa statelor membre sunt cei care cred că măcar trebuie să stabilească o obligație pentru ca statele membre să introducă acest venit minim sau sunt cei care cred că trebuie măcar să sprijinim uh, din bugetul comunitar, uh, bugetul european uh, pentru acest venit minim. Eu nu cred că trebuie să adoptăm doar o recomandare pentru statele membre. Cred că Uniunea Europeană are nevoie de un pilon social, de o dimensiune socială și în același timp Comisia Europeană, în același timp cât uh, vorbim despre condițiile macroeconomice care trebuie îndeplinite, cred că pentru a recăpăta încrederea cetățenilor e necesar uh, să stabilim uh, niște uh, condiții pe care, care trebuie îndeplinite de către fiecare stat membru pe plan socioeconomic. Deci trebuie să definim modelul socioeconomic european, să avem un sistem de pensii publice și acest nou regim de protecție socială la un nivel suficient pentru a lupta împotriva uh, excluziunii sociale. Și trebuie măcar să implicăm Fondul Social European și statele membre trebuie să ajute de la bugetul național pentru a finanța acest venit minim. Dar pentru grupul socialist, ideal ar fi un venit minim la scară europeană. Dar e o dezbatere care trebuie deschisă. Sigur, nu vom putea încheia cu acest raport, dar oricum e important să să știe aici care este opinia noastră. Mulțumesc! Thank you. Then I'll give the... Mulțumesc. Îi dau cuvântul domnului Gheriche. Mulțumesc, doamnă președintă. Îi mulțumesc și Laurei Aghea pentru activitatea desfășurată și eh, care este destul de cuprinzătoare și sigur eh, vom putea să revenim uh, în amănunt, dar în momentul în care vom avea un schimb de bune practici din diversele state membre pentru a ajunge la rezultatele dorite. Sigur, noi ne luptăm în Europa pentru dreptate socială, pentru ca oamenii să fie retribuiți corect pentru munca lor. Dar, uh, de fapt, să ne gândim care sunt competențele noastre și oricât de rău îmi pare și colegii noștri care fac parte din uh, Marea Coaliție, dacă își doresc uh, să uh, ajungă la o retribuire corectă, trebuie să se lupte în Bundestag și nu în Parlamentul European, pentru că este o chestie care ține de subsidiaritate. Deci, dacă în 28 de state membre vedem cum se derulează lucrurile, putem avea bune exemple. Cine dorește să aibă conștiința împăcată, trebuie să se lupte în statul național pentru această problemă. În Germania ne dorim să combatem sărăcia, în același timp însă ne folosim de instrumente care pot să sporească sărăcia. Uh, deci milioane de cetățene și cetățeni în continuare sunt uh, loviți de sărăcie uh, și uh, până la urmă se lasă amăgiți de tot felul de lozinci ideologice nu cred că trebuie să avem uh, dezbateri formale în Parlamentul European atunci când deciziile trebuie să fie luate pe plan național, când doar acolo, uh, prin hotărârile luate, se pot schimba lucrurile în bine. Deci să încercăm să vedem care sunt cele mai bune practici în statele membre și uh, Comisia, în baza lor, trebuie să ofere niște orientări pentru toate statele membre situația de reală pe piața muncii eh, poate fi schimbată doar acolo unde există și posibilitatea de luare a unor decizii, deci la nivelul statelor membre. Un venit minim garantat este o idee bună, dar înainte de a defini acest venit minim, trebuie să facem o analiză. Care sunt, eh, până la urmă, păturile sociale care sunt direct afectate? pentru că um, trebuie să um, nu creăm noi dependențe. Aceasta este cel puțin o experiență pe care noi am trăit-o în Germania. Uh, un venit garantat nu duce la soluții pe termen lung pentru păturile sociale afectate de sărăcie. Se creează noi dependențe. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc, domnule Gerike. Îi dau cuvântul domnului Chambon. Muchas gracias de nuevo, señora presidenta. Mulțumesc din nou, doamna Și sigur că trebuie să mulțumesc doamnei Agea pentru munca sa și pentru curajul său, pentru că e un curaj care trebuie să ne fie model tuturor din orice grup politic am face parte, pentru că a abordat o temă foarte delicată, dar și foarte necesar de abordat. Adică e o temă dificilă, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să ne asumăm răspundere să o abordăm. E o temă foarte prezentă în societatea noastră multe lucruri despre care au vorbit colegii ne vor duce la un acord, sunt convins. Însă voi expune aici care sunt orientările sau care vor fi orientările amendamentelor noastre și viziunea grupului nostru ce privește venitul venitul minim pentru a lupta împotriva sărăciei. În final voi vorbi și de punctele de dezacord. În primul rând, noi considerăm că e absolut inacceptabil ca zonele cele mai bogate ale lumii, cum ar fi SUA și Uniunea Europeană, să prezinte uh, zone de mare sărăcie. E absolut contrar cu minima etică și bunul simț. Deci aceste societăți n-au reușit să evite un asemenea fenomen și Parlamentul nostru și Europa trebuie să facă un efort ca să găsim o soluție. Și atunci prima dezbatere este dacă acest venit minim e de ajutor sau nu pentru a combate această sărăcie. E o dezbatere chiar universitară, eh, pentru că unii spun că astfel se sustrag fonduri și nu sunt bine utilizate deci, pentru a combate sărăcia, nu uh, e de ajuns să dai niște bani. Știți că nu a fost de ajutor nici pentru a ajuta statele din lumea treia. Deci am putea utiliza aceste resurse în moduri care să ne permită să combatem mai bine sărăcia și inegalitățile. Cred că evidența și obligația morală ne indică faptul că un venit minim bine gândit combate într-adevăr marea sărăcie, ceea ce se numește marea sărăcie și asta trebuie extirpată uh, urgent. Și e, cred că e foarte bine ca Parlamentul nostru să transmită mesajul că noi considerăm că un venit minim de inserție, sau în fine cum doriți să o numiți, e de folos pentru a combate măcar marea sărăcie. Și asta e prima noastră viziune și trebuie să fie un venit universal nu vorbim doar, doar de uh, lucrători în șomaj, vorbim și de tineri, studenți, vorbim de... și aici va fi o problemă și o dificultate, vorbim și de pensionari. Și credem că, într-adevăr, trebuie să ne gândim la un nivel care să asigure eradicarea ce se numește marea sărăcie Deci măcar să salvgardăm uh, un minim nivel de demnitate umană. Și eu cred că din startul e ambițios. Bun, sunt oameni care trăiesc prost, dar nu vom reuși să uh, uh, eradicăm această situație. Dar vorbim de marea sărăcie, sărăcirea intolerabilă. Vorbim de venitul minim pentru a combate această situație și cu asta suntem absolut de acord. Însă, ce vreau să spun în continuare? În primul rând, sărăcia de venituri e doar unul din componentele, una din componentele conceptului global de sărăcie, mai ales de mare sărăcie. Faptul de a da bani are două avantaje. Sigur că dă o anumită capacitate de achiziționare și de consum și apoi o anumită demnitate, pentru că persoana poate decide. Nu e vorba de caritate. Persoana poate decide cum să gestioneze acești bani și și asta dă un anumit nivel de demnitate. Bun, noi considerăm că poate eventual doar în cazul pensiilor, dar în rest trebuie să fie măsură temporară și bun, atâta timp cât uh, persistă această situație de sărăcie a unei persoane, dar trebuie să, fie, uh, trebuie să aibă această măsură în caracter temporar și în același timp o, o mare politică activă de inserție pe piața muncii, pentru că altfel nu folosește la nimic. E vorba de a include această persoană uh, pe, în universul muncii sau a familiei sale, de asemenea. Asta, asta credem noi. Și în al doilea nivel, și aici e prima dificultate, o mare dificultate, noi considerăm că definiția sărăciei e una complexă. Nu, spunem, nu vorbim de marea sărăcie. E vorba de condiții naturale de trai și de mediu de trai. Deci nu este ceva cuantificabil, nu este ceva măsurabil uh, în mod global într-o lume cu 500 de milioane de cetățeni, că situația nu sunt deloc egale. Și apoi a avut loc o interpretare nefericită uh, spun asta de, de la persoane de la Eurostat care ne-au prezentat documente. Se vorbește de un 60%, dar e vorba de o definire a sărăciei uh, prin care aceste 60% ne duce la obscuritate matematică. Deci, dacă o persoană este săracă, dar este sub uh, acea 60%, acea 60% din medie, întotdeauna vor exista uh, săraci, chiar dacă înmulțim cu 3 veniturile. Deci întotdeauna se schimbă media în acest fel. Deci n-are niciun sens nici din punct de vedere matematic. Și bine a spus Comisia că e vorba de un mijloc de distribuire a, venit, a venitului, dar nu se schimbă conceptul de sărăcie. De, de asta trebuie ținut cont dacă trebuie să luptăm împotriva marii sărăcii. Puede faltar a los hogares o a las personas. Y ahí creemos. Sí, aici sunt două lucruri. Deci, trebuie considerat venitul de referință în mediul său natural. E vorba de întrebarea dacă o gospodărie își va putea permite energie electrică, alimente de bază, școlarizare și așa mai departe. Asta e de definit, de exemplu, mai degrabă la nivel național nu să lansăm așa mari cifre uh, uh, absurde din punct de vedere matematic. Deci acest 60%, cu acest 60% suntem de acord. Și orice fel de cuantificare la nivel european nu credem că își are locul. Europa trebuie să facă două lucruri, credem noi. În primul rând, să stipuleze acest drept. Eu vorbesc de venit, da? nu vorbe de salariu. Deci să stipuleze acest drept, deci orice european într-o societate opulentă, cu o viziune socială, nu doar economică, financiară și politică, orice european trebuie să beneficieze de un nivel minim de demnitate, măcar pe perioada cât să iasă din uh, uh situația de sărăcie. Dar asta trebuie să se decidă în cadrul național. Deci, punerea în practică el va fi de apanajul uh, nivelului național, că dacă încercăm să intrăm în detalii la nivel european, are sens. Deci e bun benchmarking-ul, dar trebuie să țină cont și de diferențele de la stat la stat. De ținut cont de faptul că zonele rurale sunt diferite, la stat la stat industrie diferite. Deci trebuie să ne gândim la asta când stabilim principii. Dar trebuie să ne gândim mai ales la caracterul obligatoriu. După aia se mai poate negocia, dar ideea ar fi ca totuși Europa trebuie să aibă o viziune. Dacă vorbim de un nivel și de o, o de referință, deci să se asigure un minim vital, Europa poate ajuta la asta și cu stabilirea de principii și de benchmark și așa mai departe. Bun, n-are să discutăm acum dacă să fie directivă sau nu. Important e să fie admis acest lucru ca un drept european. Sigur, poate va fi nevoie de timp ca să-l implementăm, dar cu obiectiv ar fi să terminăm cu marea sărăcie și vorbesc în nume personal acum, nu numele ALDE. Sigur, oricine poate să-și expună părerea, dar unde poate interveni Europa? În ajutoarele financiare, pentru că nu putem să le spunem doar că aveți dreptul la cutare și cutare, dar banii unde sunt? Deci nu putem să nu ținem cont de problema financiară, că nu toate țările își pot permite să asigure acest uh, venit uh, minim pentru toată lumea. Bun, lucrurile astea se pot regla prin mobilitate și așa mai departe, dar nu toate țările își permit așa ceva. Poate unele țări, ce știu eu, poate se produce o erupție vulcanică, un cutremur, nu știu, lucrurile se pot complica. Totuși, prin Fondul Social European sau orice vrem să inventăm, dar trebuie să există această idee de solidaritate europeană, mai ales în zona euro. Iată, există fonduri pentru un acord financiar și așa mai departe, sunt bani pentru apărare, dar eu cred că putem și trebuie să cerem pentru Europa cetățenilor că sunt mulți care nu sunt convinși de asta și trebuie să arătăm că Europa nu e doar o piață. Și asta e părerea mea personală. Am depus și amendamente în acest sens. Acum nu știu dacă grupul meu va fi de acord, dar oricum, eu uh, spun că ăsta e rolul Europei. Fie că e obligație morală sau cum dorim să-i spunem, dar trebuie să eliminăm marea sărăcie în Europa. Dar să lăsăm uh, statele să vadă ce, care e situația varii sărăcii în fiecare stat și să ia măsurile necesare care pot diferi de la stat la stat. Și să ajutăm, da, să, să atingem acest prag minim și mă, din punct de vedere financiar, cu ajutoare sociale în plus, nu știu. Aici n-am nimic de obiectat, dar să impunem dictatul unei cifre, unui, un procentaj și un singur tip de măsuri de sus să impunem pentru toți, nu se poate realiza în practică. Plus că e o măsură care va fi respinsă. La pobreza în, în mi, mi, mi adorada România, care reprezintă. De România, țară pe care iubesc, eu nu știu cum să combatem sărăcia în România. Toți suntem latini, dar noi nu știu cum ce să facem în România. Ei de acolo știu cel mai bine. Nu putem să le spunem tuturor 60% să impunem asta. Și în Bulgaria, de exemplu, zic România, pot să spun Bulgaria, sunt situații de sărăcie intolerabile, dar nu putem să impunem ceva de sus. Rog uh, pe Laura și colegii mei să se gândească la asta. Dar în rest putem rezolva asta la negocieri, să ajungem la un acord. Mulțumesc. Thank you very much, Mrs. Caldeșambon. Mulțumesc foarte mult, domnule Șambon. Din partea GUE, cred că nu este nimeni, ba da. Vă rog, atunci aveți cuvântul. Ora, bom dia. Peço desculpa que estou, estou na... Mulțumesc, bună ziua, îmi cer scuze înainte de toate pentru că am participat anterior la o altă ședință, eu locul lui João Pimento Lopez, el este raportor din umbră pe marginea acestui raport. Pe scurt, voi spune că în ultimii ani, ca rezultat al politicii de austeritate, care a limitat uh, capacitatea statelor membre să acționeze în uh, domeniul social pentru a ajuta îndrepta pe săraci, a existat o politică de austeritate. Am constatat că s-au degradat uh, toți indicatorii specifici uh, sărăciei, uh, s-a degradat situația acestei pături din populație. Nu putem să rămânem indiferenți față de o asemenea realitate. În ce privește raportul, amendamentele pe care le-am înaintat urmează să garanteze responsabilitatea socială colectivă pentru a combate sărăcia și excluziunea socială. Trebuie să vorbim însă și de uh, stimularea capacității individuale de a acționa, iar uh, politicile publice din acest punct de vedere trebuie să acționeze coordonat pentru a garanta Uh, respectarea uh, drepturilor uh, și care evită această ciclicitate a sărăcirii populației. Trebuie să redistribuim bogăția și în baza contractelor colective privind salarizarea, și rezolvării unor probleme sociale, de școlarizare, de incluziune, astfel încât să contracarăm excluziunea. Trebuie să existe un regim clar, armonizat în ce privește venitul minim pentru ca toate persoanele eligibile să beneficieze de condiții de viață demne și să nu fie excluși de la uh, piața muncii nu trebuie să existe din acest punct de vedere vreo discriminare legată de sex, de religie sau uh, din alte motive. Va trebui să permitem și acestor persoane uh, tranziția spre viața activă iar în ce privește stabilirea um, venitului minim, trebuie să găsim o medie, pentru că în anumite state s-ar putea ca acest venit uh, minim să fie superior um, uh, celor 60 la sută dintre uh, cei angajați pe piața muncii. Deci, um, în combaterea sărăciei trebuie să ținem seama și de perspectivele pe care le creăm pe termen mediu pentru dezvoltarea societății. Dar oricum trebuie să combatem insecuritatea, precarizarea datorată unei uh, situații sociale. Mulțumesc foarte mult. Trecem acum la raportorii din partea verzilor. Doamna Zdanoca, mulțumesc. Uh, uh, Uh, o admirație pentru uh, inițiativa Laurei Agheia de a trata acest subiect. Dar, uh, ținând seama și de ceea ce am auzit din partea grupului ALDE, intervenția domnului Șambon, cred că trebuie să acționăm mai clar pe plan european pentru uh, a uh, fi până la urmă o uniune socială, așa cum uh, se prevede în tratat. Dar uh, până la urmă, dacă accentuăm competiția, oamenii mai degrabă vor ajunge să devină competitori între ei eu cred că nu va fi o soluție de combatere a sărăciei. Este până la urmă de situația precară a unor indivizi și a unor familii. Să vedem că există în Uniunea Europeană diferențe uriașe între bogați și săraci dar diferențe și între diversele state membre, între ele. Și odată cu ultimul uh, val de extindere în, uh, uh, după marea extindere de acum 13 ani în 2004, iată că și prin ultimul val al extinderii eh, diferențele eh, au crescut și mai mult și a existat un flux uriaș de cetățeni din statele membre sărace înspre statele eh, bogate. În Letonia am pierdut o treime din populație datorită acestui fenomen al migrației și dacă analizăm situația României, chiar dacă nu dispunem de cifre, dar cred că de asemenea situația este gravă. Și uh, avem asemenea situații și în uh, Lituania și în Polonia. În același timp, diferențele între statele bogate și cele sărace au crescut și mai mult. În uh, Letonia, în România, în Polonia, diferența uh, între cetățenii înstăriți și cei săraci este uh, uriașă și în continuă creștere. Asta se datorează uh, unor deficiențe de politică. Deci poziția noastră este că trebuie să definim niște principii comune. Iar aceste definiții trebuie să ducă la o metodologie eh, corespunzătoare. Va trebui să stabilim un eh, venit minim eh, garantat, dar și salarii minime. Aceste lucruri se vor reflecta în amendamentul nostru pentru aliniatul 6 din raport. Regret că, ă, din acest punct de vedere, definițiile nu au fost foarte clare în propunerea inițială, tocmai de aceea vrem să concretizăm lucrurile. Un alt element de preocupare pentru noi ă, și un amendament ă, pe care îl înaintăm este legat de persoanele eligibile pentru acest venit minim. În uh, considerentul E, când este, se vorbește de scheme uh, minime uh, de venit pentru cetățeni, noi ajungem la alte rezultate. În statul nostru avem 13% din populație care uh, Uh, nu au un statut de uh, cetățeni, uh, dar trebuie să dispună de drepturi sociale și de drepturi la salarizare egală. Uităm de această categorie aceasta este o situație care se regăsește și în Estonia și avem și resortizanți din state terțe care se află în statele noastre și care trebuie să beneficieze de asemenea drepturi sociale. Tocmai de aceea cred că trebuie să schimbăm această definiție, să vorbim despre rezidenți, despre cetățeni care se află pe teritoriul statelor noastre și va trebui ca în primul schimb de vedere pe care îl vom avea să găsim o definiție adecvată. Iar în ce privește rezoluția Parlamentului din 2010, se spune că trebuie să reprezinte venitul minim cel puțin 60% din venitul mediu. Bun, din punctul nostru de vedere, va trebui să mai discutăm despre acest prag atunci când definitivăm uh, documentul privind venitul minim. Mulțumesc. Îi dăm cuvântul acum domnului Marta. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnul Melan nu poate să participe pentru că mm, în clipa de față este uh, în alta comisie. Doriți să interveniți în numele domniei sale? Nu. Atunci Trecem la colegii care s-au înscris la cuvânt. Doamna Ribeiro, veți fi prima. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea să spun colegilor că sunt uh, profesor, predau la un colegiu și am constatat că există mulți elevi uh, pentru care uh, existența unui venit minim ar fi esențial este clar că toate familiile ar trebui să beneficieze de un venit minim care să le garanteze un minim de demnitate socială, dar mai ales când e vorba de copii care trăiesc în condiții de sărăcie, de persoanele cu dizabilități, de persoanele vârstnice, este o problemă. Deci, noi ar trebui să punem în aplicare mecanisme care să permită uh, o incluziune socială. Acest lucru încă nu se uh, regăsește în anumite state membre. Trebuie deblocate niște uh, fonduri. Sigur, nu știm exact care trebuie să fie nivelul care să fie virat acestor familii, dar um, trebuie să creăm condițiile de viață demne pentru uh, familiile sărace. Trebuie să existe niște posibilități de reconversie profesională, astfel încât, până la urmă, uh, toți uh, să poată să găsească un loc de muncă. Dacă nu acționăm în acest sens, probabil că vom uh, spori dependența socială și uh, vom uh, ajunge la un alt nivel de uh, sărăcie. Deci trebuie să evoluăm, să găsim un mecanism de integrare socială care să fie numit într-un fel. În Portugalia trebuie să existe un asemenea mecanism de susținere a persoanelor aflate uh, în dificultate datorată sărăciei. Mulțumesc, doamnă Riveiro. Mulțumesc, domnul, doamnă președintă. Sunt de acord uh, cu Colega Aghea. o felicit pentru inițiativă și pentru raportul său. Va trebui să vedem care este pragul sărăciei uh, în diversele state membre? Pentru că venitul uh, garantat trebuie să aibă ca obiectiv eradicarea sărăciei. Uh, sigur că este o mare diferență între Germania, Franța, Italia sau Grecia. Sigur, avem o monedă comună și totuși cetățenii din statele menționate nu pot să achiziționeze uh, cu aceeași sumă aceleași produse în statele membre. Și din acest punct de vedere uh, trebuie să existe criterii pentru stabilirea uh, pragului de sărăcie în Europa. Trebuie să facem analize de la o țară la alta în ce privește venitul iar venitul minim sigur că își propune să nu lase oamenii să moară de foame. Dar uh, pentru noi, uh, uh, cred că politicile eronate ale Uniunii Europene au dus la această sărăcie și pragul foarte, rata foarte ridicată a șomajului. În Grecia avem o fiscalitate problematică. Există uh, prestări sociale limitate. Există persoane care au un venit zero și totuși sunt impozitate pentru că dispun de uh, o mașină sau uh, au o casă în proprietate personală sau pentru că sunt căsătorite. Deci persoane cu venit zero se află în situația de a trebui să plătească 12.000 de euro impozit pentru bunurile de care dispun. Deci eh, noi eh, trebuie să vedem cum eh, elaborăm aceste legi de fiscalitate, pentru că Până la urmă, ideea a fost ca guvernul, încasând aceste sume, să aibă de unde să-și plătească uh, datoriile. Eu cred că uh, Uniunea Europeană nu va putea uh, să îndrepte aceste lucruri. Președinte, mulțumesc foarte mult. Alți colegi doresc să intervină. Dorește Comisia să intervină în ce privește acest raport. Uh, no, no comment from the commission. Nu, din partea Comisiei nu dorim să intervenim. Bun, în cazul acesta îi dăm cuvântul doamnei Agea, raportoarea noastră. Grazie per i commenti da, che, ave, che avete fatto. Mulțumesc pentru comentarii, mulțumesc pentru susținerea acordată prin intermediul amendamentelor depuse Cred că avem o bună bază de plecare și când spuneți că am dat dovadă de curaj, eu vă mulțumesc. Nu știu dacă uh, spuneți că așa un fel de curaj tip kamikaze sau dacă chiar apreciați intenția mea eu, cred că curajul constă în uh, hotărârea noastră Eh, când spunem că vrem într-adevăr să punem în aplicare o măsură concretă, domnule Gheriche, sărăcia nu e a unui anumit stat membru, e european, 120 de milioane de cetățeni europeni trăiesc în situația de sărăcie. Eu înțeleg eh, raționamentul dumneavoastră, dar astăzi vorbim de o problemă comună deci, cu cât mai uniți suntem, măcar în asta, pentru că suntem fragmentați în aproape tot ce înseamnă restul, dar măcar aici să fim uniți și vom rezolva eficient această problemă, pentru că eu consider că nu se poate face deosebire de naționalitate, de limbă, de cred religios sau altfel. Sunt cetățeni pe care îi uh, unește o singură caracteristică comună și anume sărăcia. Deci e o nevoie de un răspuns comun, la problemă comună. Și cred că aici Uniunea Europeană trebuie să uh, întreprindă acțiuni importante. Cât primește observațiile colegului Ciambon, da, sunt uh, multe elemente comune între poziția noastră și a voastră și mm, da, cum există dificultatea asta cu media, conform căreia se va calcula venitul. Dar haideți să începem uh, să lucrăm să ne bazăm pe punctele noastre comune și vom încerca să facem o sinteză, să ajungem la o soluție. noastră astăzi ați vorbit de o problemă importantă, sărăcia mare, sărăcia gravă. Astăzi nu avem indicatori în legătură cu această sărăcie și trebuie să vorbim și de asta și de să facem și această diferență. Este foarte important. Mulțumesc uh, colegului Prieto pentru că suntem uh, de acord cu majoritatea lucrurilor spuse și mă mulțumește când aud ce spune domnul Bach și doamna Ribeiro, pentru că așa îmi dau seama că Europa asta care adesea este atât de împărțită în mii de poziții diferite, Măcar aici încearcă să ajungă la o sinteză, la o poziție comună. Mulțumesc și colegii Jdano ca pozițiile noastre sunt uh, cam pe aceeași lungime de undă, deci vă voi cere sprijinul, mai ales în ce privește nivelurile uh, în funcție de care să stabilim parametrii ca să calculăm cifra venitului minim. Ca să încercăm deci să facem o sinteză. Și în țara mea, și în țara dumneavoastră, treptat, treptat uh, se vede acest fenomen al migrației în sens contrar. Pe de-o parte, uh, sosesc în țările noastre foarte mulți migranți, dar pe de altă parte, țările noastre se golesc, ne placă tinerii. Doar anul trecut, 110.000 de tineri au plecat din Italia căutând o șansă în străinătate. Deci știu bine care e situația din Italia, dar știu și care e situația din Grecia, cum uh, spunea colegul Fontulis. Sunt multe de făcut. A, până la sfârșit voi încerca să ajung la o poziție comună și îmi pare rău că dați-mi voie că n-am uh, auzit nimic din partea comisiei pentru că mi-amintesc când uh, ne-am reunit în primul rând uh, la audierea, pentru prima oară la audierea cu doamna comisar Tyson, care ne-a garantat că este în favoarea acestei măsuri de combatere a sărăciei și astăzi, totuși, m-aș fi așteptat și eu, măcar la uh, două cuvinte acolo din partea comisiei, dar reamintesc că, măcar colegilor, care, cât de important e să fim uniți. E E indispensabil astăzi, mai mult ca oricând, să avem un document uh, puternic și Comisia să se angajeze, să acționeze, să facă ceva concret. Putem discuta pe fond, sigur, putem discuta principiile și viziunea fiecărui grup politic, dar haideți să găsim un punct comun și obiective comune, și anume ca 120 de uh, mii de săraci în Europa să fie ajutați să treacă deasupra pragului sărăciei. Să dăm oamenilor, femeilor, mamelor, copiilor, să le dăm o viață demnă. Păi ăsta măcar să fie principiul comun. Și să ajungem la un nivel de egalitate de Parlamentul European și Comisie. Să nu, ne, să nu uităm că rolul Comisiei e echivalent cu rolul Parlamentului European. Haideți ca într-adevăr să facem ceva concret. Mulțumesc. Thank you. Mulțumesc, doamna Agea. Și practic acum am încheiat ședința de dimineață. Ne întâlnim la ora 15 cu doamna Ivanova de la Curtea de Conturi, cu care vom discuta despre raportul cu privire la eficiența combaterii uh, șomajului în rândul tinerilor.